Aș dori să le comunic uh, colegilor că după vot vom avea posibilitatea să facem o fotografie de grup aici în fața prezidiului. Sunteți uh, invitați să participați la această fotografie și la orele 18 o să avem uh, un cocktail de rămas bun Sper că ați primit uh, invitația de a participa la acest eveniment pentru a ne mulțumi reciproc și secretariatului pentru munca ex- excelentă la salonul membrilor G de la parter. Deci o recepție pentru dedicată finalului acestui mandat. Și dacă și permiteți-mi să, să închei o secundă doar. Dacă este să examinăm uh, numărul voturilor uh, de astăzi și numărul voturilor de uh, plenara respectivă. Putem să vedem că sunt triloguri care au durat foarte mult timp și cred că activitatea comisiei noastre a fost una excelentă și eficace. Cred că nimeni nu ar fi crezut că putem încheia un număr atât de mare de dosare legislative. A fost un efort extraordinar și mulțumită vouă tuturor, mulțumită secretariatului, am reușit să facem acest lucru. Filip, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, invitat să participăm la această fotografie de grup, însă în absența uh, coordonatorilor, noi, uh, eurodeputați simpli, nu putem participa la această fotografie, deci ne cerem scuze, nu avem permisiunea lui Sven. Da, respect uh, regulile interne ale tuturor grupurilor politice. Credeam că toți uh, membrii comisiei sunt la fel de importanți, dar... Or we can add with Photoshop, you mean? Uh? Sau putem să vă introducem uh, prin intermediul Photoshop. Foarte bine. Trecem la revizuirea uh, autorităților europene de supraveghere, un titlu mai lung, și trebuie să verificăm uh, din nou dacă sistemul de votare formează, pentru că sunt prezenți doar colegii de la Econ. Am deschis votul. Still four colleagues. Patru colegi mai trebuie să voteze. V-aș ruga să votați cu toții. Da, lumea face grevă la acest test. Foarte bine, am uh, închis votul. Deci, primul uh, vot, revizuirea autorităților uh, europene de supraveghere. A fost aproape miraculos faptul că am reușit să încheiem acest dosar la timp, întreg dosarul, nu doar partea dedicată spălării banilor, deci felicitări lui Pervanș Beres și Otmar Cara și raportorul din numără să deschis votul vot prin apel nominal. The vote is closed. S-a închis votul. 28 de voturi pentru, un vot împotrivă, 4 abțineri. Se adoptă. Urmează alte două dosare care fac parte din același uh, pachet. S-a deschis uh, votul. The vote is closed. S-a închis votul, se adoptă 28 de voturi pentru, 5 um, împotrivă, spune domnul președinte. Următorul s-a deschis votul. This is the ESRB. Este vorba aici de Comitetul European pentru Risc Sistemic. Vote is closed. S-a închis votul. Din nou, aceeași majoritate. Felicitări! Trecem acum la următorul raport. Societățile de investiții. Felicitări lui Marcus Ferber și începem cu cerințele prudențiale pentru societățile de investiții. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la supraveghere. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări lui Marcus Ferber și întregi echipă. Supunem la vot acum obligațiunile garantate. În primul rând, uh, directiva. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 de voturi pentru, 4 împotriva, 2 abțineri se adoptă. Regulamentul acum, tot obligațiunile garantate, s-a deschis votul. S-a închis votul. 29 pentru, 4 uh, împotrivă, 2 abțineri uh, se adoptă. Felicitări lui Ben Luca și echipei de negociere. Urmează raportul Paul Tang informările referitoare la investițiile durabile, un alt dosar foarte important, s-a deschis votul, uh, vot prin apel nominal. S-a închis votul. 33 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Foarte bine, felicitări, Paul. Deci există o unanimitate pentru această parte a finanțării durabile. Trecem acum la raportul uh, Danutei Hübner, contrapărțile centrale. S-a deschis votul. S-a închis votul, 29 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 3 abțineri. Felicitări și Danutei pentru un alt uh, dosar foarte important, mai ales ținând seama de contextul actual. Acum, raportul Sven Giegold, programul fiscal, i s-a deschis votul. S-a închis votul. 30 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, 4 abțineri se adoptă. și acum separăm directiva privind creditele neperformante pentru că avem urgențe cu obiecție non-obiecție nu, două non-obiecții uh, timpurii și avem un vot uh, și în bloc prima dintre aceste non-obiecții timpurii pentru 30 de contracte derivate care nu trebuie să fie compensate de către contrapărți centrală. Este vorba de mm, o consecință legată de schimbarea datei potențiale de retragere a gatului Unit din Uniunea Europeană. Avem un uh, vot în bloc. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Al doilea uh, vot în bloc privind considerentele. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Uh, trimiterile fusese, fusese votate, acum urmează considerentele, pentru împotriva abțineri se adoptă și se pune la vot textul lui în întregimea sa. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul, 32 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. A doua non-obiecție timpurie privind data din, din care intră în vigoare obligația de compensare pentru anumite tipuri de contracte. Primul uh, vot în bloc privind articol, articolele pentru împotriva țineri se adoptă. Urmează acum trimiterile, tot vot în bloc pentru împotriva țineri se adoptă și vot în bloc privind considerentele pentru împotriva țineri se adoptă. Supunem la vot textul în întregime sa. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Deci am încheiat aceste puncte și luăm o scurtă pauză de două minute înaintea ultimului vot, pentru că trebuie să verificăm lista de vot și ultimele modificări de ultima oră.

Unde Uh, dear colleagues, Dragi colegi, și numele coraportoarei, Aș dori să vă spun uh, câteva lucruri în legătură cu această uh, directivă privind uh, administrat, administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor. Stăm în următoarea situație. După negocieri intense și ținând seama de poziția altor grupuri politice, am făcut o propunere care în articole și nu doar în considerente ar introduce uh, cerințele privind uh, măsurile de restructurare a datoriilor. Am înțeles că suntem într-o perioadă preelectorală și că acest lucru nu ar fi suficient pentru unii dintre uh, colegi și ținând seama de faptul că nu ar exista o majoritate calificată pentru a putea începe uh, trilogul, ar fi extrem de contraproductiv să punem sub uh, să periclităm un text la care am lucrat atât de intens până acum și într-o atmosferă colegială. Deci am propune să nu supunem votului acest text astăzi, să amânăm votul pe săptămâna viitoare dacă condițiile politice ne vor permite să acest lucru, pentru că dacă nu, toate grupurile, toate grupurile politice trebuie să-și asume responsabilitatea că nu, or, nu au permis adoptarea unui bun uh, text legislativ și amânarea acestui lucru pe următorul mandat aduce consecințe pe care toată lumea și le poate închipui. Și dacă mm, în această situație nimeni nu este dispus să accepte compromisuri, uh, nu cred că putem risca să adoptăm un text uh, prost. Este mai bine să nu adoptăm niciun text. Deci vom amâna votul, ceea ce va permite continuarea discuțiilor între grupurile politice și vom vedea dacă se, se vor regăsi condițiile pentru a avea un nou vot săptămâna viitoare. Esther, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să se treacă în procesul verbal faptul că, cu toate că a fost un dosar uh, complicat uh, și cu doi uh, coraportori, am încercat să țină cont de cât mai multe uh, sugestii făcute de diferite uh, grupuri politice. Și în ultimele trei zile am încercat să găsim o formulare importantă în mod specific pentru un grup politic, dar și pentru o serie de alte grupuri politice. Și aș dori să mulțumesc grupurilor politice uh, pentru care formularea privind uh, măsurile de restructurare a fost foarte importantă, pentru că au spus că dacă uh, acceptăm concesii sunt, ar fi dispuse să voteze pentru, însă în ciuda faptului, aș dori să se treacă în procesul verbal, că în ciuda faptului că am lucrat împreună cu câteva uh, grupuri politice și am făcut concesii să ni se spună că vom vota cu toate acestea împotriva mandatului, mă face să mă întreb dacă concesiile respective mai sunt valabile dacă vom vota săptămâna viitoare. Eu sunt dispusă să lucrăm pornind de la textul existent, și aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră în calitate de colaborator. aș dori să mulțumesc grupului politic ALDE, aș dori să mulțumesc grupului ECR pentru că a, dat, a fost constructiv și grupului politic FDD care în ultima reuniune pe care am avut-o nu a fost uh, cu totul fericit, dar a avut o, dar a avut o atitudine constructivă. Aș dori să mulțumesc și GUE pentru discuția pe care au uh, purtat-o despre cum ar trebui să voteze și um, există însă un alt grup politic care își dorește tot timpul mai multe uh, concesii și doar pentru a vota împotrivă la sfârșit. Și este un grup care pretinde că se află în centrul uh, politicii europene. un grup care apoi este dispus să negocieze cu toate forțele europene după alegerile europene. Nu mi se pare că este o atitudine foarte credibilă și doream să se treacă în procesul verbal această precizare din partea mea. Și în rest aș dori să mulțumesc uh, tuturor celor uh, grupuri politice. Mulțumesc, Esther. Într-adevăr, dacă este să comparăm cu status quo-ul, textul uh, supus votului acum, pe care n-a fi putut supune votului, ar îmbunătăți mult uh, protecția consumatorilor. Și să nu adoptăm uh, un text pentru că nu uh, răspundem tuturor cer, uh, cerințelor, dorințelor grupurilor politice, înseamnă că avem un text în care, care conferă o protecție redusă consumatorilor. Deci, um, trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a nu îmbunătăți uh, situația pe parcursul acestui mandat legislativ. Werner. Da, este o dovadă a faptului că pe viitor trebuie să modificăm regulamentul de procedură. Dacă um, a existat un vot în uh, plenară și votul final mai trebuie făcut, atunci putea începe uh, negocierile tripartite. Însă, dacă se recurge la asemenea pași procedurali, atunci nu putem decât să ajungem cu asemenea dosare uh, dificile și în plenare, după care nu mai există această posibilitate. Deci mie mi se pare că acesta ar trebui să fie învățământul pe care trebuie să-l tragem în urma atitudinii uh, verzilor. Mulțumesc, domnul Luche. Aș dori și eu să se treacă în procesul verbal că aș fi fost dispus și, de fapt, întregul grup politic uh, ECR ar fi fost dispus să voteze și să adoptăm acest dosar pentru că este un proiect legislativ foarte important, însă acum să dăm uh, vina doar pe verzi nu mi se pare cu totul corect, pentru că uh, procedura a fost amânată foarte mult timp și raportorii din umbră au trebuit să lucreze în Uh, cu un calendar foarte strâns și nu am avut decât o reuniune a, a raportorilor din Ubră și cu un sfert de oră înaintea votului să mai discutăm, uh, să discutăm formulările necesare, cred că este foarte bine să dispunem de mai mult timp pentru a putea verifica dacă textul și formulările pe care le vom adopta sunt și cele adecvate. Mulțumesc. Da, aceasta este problema când uh, calendarul este atât de strâns. Acesta este motivul pentru care amânăm și vom avea posibilitatea ca să, până săptămâna viitoare uh, toate grupurile să citească cu mare atenție textul și așa mai departe. Filip, da, unii dintre dumneavoastră v-ați referit la grupul pe care îl prezidez eu, deci mă simt obligat să răspund. În primul rând, nu cunosc detaliile specifice ale acestui dosar, deci mi-este greu să mă pronunț pe fond. Sunt de acord cu cei care spun că, de obicei, atunci când se fac anumite concesii în cadrul unui troc general, ă, toată lumea ă, trebuie să-și respecte promisiunile făcute privind anumite concesii. Repet, nu cunosc natura acestor discuții, însă în general și în trecut eu am spus de la bun în, în, început dacă sunt de acord cu acordul uh, general uh, și uh, mă și țin de cuvânt și dacă nu, precizez acest lucru. Nu știu care au fost afirmațiile raportorului nostru pe acest dosar. Am ascultat intervențiile dumneavoastră astăzi, însă raportorul nostru nu este astăzi prezent. Este posibil ca echilibrul general nu este unul care să ne mulțumească, însă sunt de acord că dacă ați făcut concesii pentru ca noi uh, să votăm pentru și apoi nu votăm pentru, atunci concesiile din partea dumneavoastră nu mai sunt valabile. Pot accepta acest lucru. Uh, este singur, singura precizare pe care o pot face acum, însă, din câte am înțeles eu, echilibrul general găsit până acum nu este unul care ne mulțumește, însă nu pot să vă dau mai multe detalii pentru că nu cunosc prea bine acest dosar. Însă am luat notă de cele spuse de uh, dumneavoastră. Da, uh, domnul Tremosa. Doar 30 de secunde. Aș dori să precizez că săptămâna trecută la Strasburg am avut o reuniune cu raportorii din umbră extrem de utilă. Eu am depus uh, 31 de amendamente, 25 se regăsesc în acordul final. Uh, deci cei doi uh, coraportori au făcut o treabă excelentă și este păcat că raportorul dumneavoastră din umbră din nou nu este prezent. Și este păcat că în uh, campania electorală vom primi multe lecții morale despre o nouă politică și vedem că atunci când contează, uh, raportorii din umbră nu sunt uh, prezenți. Deci doream să spun pur și simplu acest lucru. Dar noi nu dăm niciodată lecții oamenilor în calitate de verzi. Președintele, am înțeles, uh, știu că este o, înțeleg că discuția este dificilă, mai ales pentru cei care nu cunosc acest text, însă oricum vom continua aceste discuții și joia viitoare vom avea ultima șansă de a supune la vot acest dosar. Și acum sunteți invitați să veniți în rândurile 16 până la 22 pentru o uh, poză. Vă mulțumesc, să a încheiat ședința.